Dear colleagues, may we begin by our further program? Dragi colegi, haideți să începem, vă rog. Thank you. So, we are at... Mulțumesc. Am ajuns la punctul 9 de pe ordinea de zi. proiectul de raport privind reprezentarea lucrătorilor la nivel de Consiliu de Administrație în Europa. Dau acum cuvântul domnului Enrico Gasbara. Vorrei ringraziare i colleghi che hanno prodotto 60 emendamenti. Mulțumesc. Contribuire a... Mulțumesc foarte mult pentru amendamentele înaintate, uh, foarte interesante și care își aduc contribuția la îmbunătățirea acestui document. Vă reamintesc că propunerea de aviz întocmită se bazează pe temeiul juridic 143, articolul 143 al TFUE. care încearcă, în afară de și în afară de raportul principal, se încearcă prezentarea unui aviz juridic unitar și puternic cât se poate, fiindcă în unele amendamente Între unele amendamente există niște divergențe și sperăm totuși să fie rezolvate. În acest aviz se încearcă armonizarea pe cât se poate a legislației actuale. uh, un cele, între cele 18 țări unde se aplică deja această regulă și, la nivel general, între toate statele membre. Dorim să consolidăm normele minime, fără să intervenim, bineînțeles, în ceea ce privește autonomia statelor membre, deci în ceea ce privește subsidiaritatea statelor membre. Acest lucru este extrem de important și dorim să se respecte. Mulțumesc tuturor și sper că în dezbaterea de astăzi dar uh, și uh, datorită uh, reuniunii cu raportorii din umbră și următoarei reuniuni din umbră de pe 10 mai de la Strasburg. Sper, deci, că înainte, înainte de reuniunea de pe 10 mai să um, vă pot face propuneri de compromis care nădăjduiesc eu, se vor bucura de un consens larg. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte, și mulțumesc și colegilor care și-au adus contribuția. Mulțumesc foarte mult, domnul Buda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, îi mulțumesc raportorului pentru expunerea făcută și pentru excelenta disponibilitate de a lucra împreună cu raportorii din umbră pe acest uh, document, care își uh, propune să asigure, pe de-o parte, posibilitatea acolo unde legislațiile naționale permit acest lucru, ca lucrătorii să fie reprezentați în Consiliul de Administrație, urmând ca statele membre să decidă care este formula și în ce modalitate, dacă se dă sau nu drept uh, de vot, respectând, așa cum s-a spus, uh, principiul subsidiarității și, evident, respectând da, valorile capitalului privat, unde societățile trebuie să decidă cum își organizează cel mai bine, până la urmă, activitatea uh, internă. Uh, Câteva chestiuni uh, pe care aș dori să le, să le ridic, este, uh, sau o chestiune care aș dori să o ridic, este cea legată de amendamentul 20 și aici cred că staful tehnic uh, de la Comisia trebuie să verifice în ce măsură un astfel de amendament în care se sugerează retragerea unei directive, sugerează Comisia retragerea unei directive, este sau nu este compatibilă cu tehnica legislativă, pentru că discutăm totuși de un um, document intern și în ce măsură putem să sugerăm noi uh, ce să facă Comisia în acest document, repet, nefiind vorba de un document care să aibă legătură directă cu uh, acest material de lucru. Uh, dincolo de aceste aspecte, eu sunt absolut convins că vom găsi o formulă uh, echilibrată care să îndemne statele membre, pe de-o parte, să creeze cadrul legal ca uh, muncitorii să fie reprezentați și aici mai este o altă discuție legată de ceea ce înseamnă și v-aș ruga pe cei care uh, aveți în acest domeniu cunoștință, să vedem care e cea mai bună formulă de lucrători sau de angajați. Eu cred că totuși angajați exprimă o sferă mai largă a celor care sunt în câmpul muncii, pe de o parte, pe de altă parte, în mod indirect aș spune că inducem și uh, uh, ideea că atunci când vorbim de un angajat, vorbim de un contract de muncă legal încheiat, adică practic lucrăm și la ceea ce înseamnă scoaterea la iveală a muncii la negru, dar este un subiect pe care desigur îl putem discuta și să vedem până la urmă care va fi cea mai bună soluție pe care să um, o obținem. Mulțumesc! Uh, thank you. Mrs. Regner. Mulțumesc, doamna Regner. Dankeschön. Uh, nur ganz kurz, weil eine foarte pe scurt, uh, pentru că s-a vorbit despre un amendament pe care l-am depus eu. Bineînțeles că e vorba de un subiect care um, uh, are mai, mult, uh, mai multe mai uh, uh, sau mai puține șanse să fie hotărâtă. De doi ani de zile discutăm Sperăm totuși ca în 2016 să ajungem la o decizie. În orice caz, aș dori să mulțumesc celor care s-au exprimat pentru amendamentul meu. Uh, sunt gata să negociez chiar cu raportorul, uh, cu domnul uh, Pascual, să discut și, în orice caz, sunt dispusă să avem dezbateri bilaterale. Acestea fiind spuse, aș dori să-i spun că îi mulțumesc colegei Caspari pentru tot ce fac și să-i mulțumesc pentru faptul că a Uh, preluat amendamentele mele, dreptul la uh, uh, audieri, audieri este foarte important. Um, acum nu e vorba doar să ne certăm noi, să vedem care sunt principiile pe care le stabilim în Uniunea Europeană, pentru că cred că prin raportul nostru acest drept ar trebui să fie perfecționat, să vedem cum să funcționeze și aș dori să mă mai refer la un alt amendament pe care l-am depus, uh, acest drept de uh, codecizie bineînțeles că totul depinde de uh, dimensiunea companiei și de uh, felul în care se iau decizii în, acest, uh, în aceste companii, dar în orice caz cred că este un instrument inteligent, isteț, care însă trebuie să fie adaptat în funcție de dimensiunile companiei, pentru că există companii foarte mari, grupuri mari, apoi companii mai mici, IMM-uri, dar în orice caz e un drept interesant, cred eu. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Domnule Gaspara, doriți să spuneți ceva? Încă o dată aș dori să mulțumesc colegilor. Așa cum am spus și la început, cred că s-au făcut uh, contribuții foarte importante și prin aceste 60 de amendamente. Acum uh, am ajuns în faza de um, creare a compromisurilor și voi încerca să fac acest lucru, ținând, bineînțeles, cont și de chestiunile juridice, cu mare atenție și sensibilitate. Voi analiza și propunerile și să vedem ce propunere avem și de la comisie. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc foarte mult! Am încheiat deci punctul 9, deci mai departe la punctul 10. E vorba de discutarea amendamentelor la um, raportul aplicarea Convenției ONU în ceea ce privește drepturile persoanelor cu handicap, văd că doamna Hautala, doamna raportor, nu este totuși prezentă. Yeah. Let's wait for, for several seconds. Haideți să așteptăm puțin să vedem ce informații privind, pri, primim privind uh, doamna Hautala. Uh, okay, uh, we won't have... Uh, da, deci doamna raportor nu poate să ajungă mai devreme de câteva minute și deci câteva minute să facem o pauză până la până la 4 și 10, după care după care vom uh, discuta punctul 10 și după aceea vom avea întâlnirea cu domnul comisar. Deci până la 4 și 10.